comisiei înaltului reprezentant privind situația din libia și îi dau cuvântul i aș da cuvântul domnului ministru. <laughs> așteptăm un minut două. Domnule ministru Conders, aveți cuvântul. Domnule președinte, onorați membri ai Parlamentului European, sunt bucuros că mă pot alătura dumneavoastră astăzi pentru a discuta un, o temă importantă în numele uh, doamnei Mogherine, situația din uh, Libia, progresele făcute până acum și provocările care stau în fața noastră. Am văzut că s-au făcut progrese mari uh, de la ultima dezbatere din Parlament. Acordul politic libian a fost semnat în Schirat pe 17 decembrie. Consiliul a fost informat și uh, guvernul a fost uh, uh, anunțat, a fost numit un guvern temporar. Pe 8 ianuarie, altul reprezentant a călătorit la Tunis pentru a-și arăta susținerea și pentru a discuta cu toți membrii în legătură cu uh, Uh, asistența pe termen scurt și pe termen lung uh, pentru autoritățile din Libia. Le-a reamintit că uh, pachetul de asistență de 100 de milioane este gata de un timp. Ceea ce este necesar este ca guvernul să înceapă să lucreze. A fost semnat un armistițiu între municipalități, între Misrata și Tavalca, și uh, s-a pus uh, capăt unei inamiciții uh, de la Revoluția din 2011 la vest de Tripoli, în Surman, tot la vest de Tripoli și în sud. Deși situația este încă instabilă, acolo tuarecii și tuăbușii se luptă de multă vreme. Pe 25 ianuarie s-a votat pentru aprobarea acordului politic condiționat de uh, Uh, recunoaștere a uh, procesului facilitat de Uniunea Europeană. În același timp, Camera Reprezentanților nu a aprobat uh, numirile ministeriale în guvernul propus. Sunt necesare discuții uh, în continuare, dar putem să spelăm că factorii decizionali din Libia vor recunoaște că nu există o alternativă la Guvernul de Unitate Națională și că numai un astfel de guvern uh, va da speranță poporului care uh, va putea să pună capăt răspândirii terorismului și uh, amenințărilor economice uh, la integritatea Uh, Libiei. Când guvernul de unitate va fi aprobat uh, de uh, Parlament, atunci se va putea lupta împotriva Daesh. Acordul trebuie implementat de libieni. Va exista un mecanism de securitate iar s-ar putea da asistență în acest sens. Uniunea Europeană este implicată activ în eforturile de securitate Uh, punctele noastre uh, de uh, legătură, de contact, urmăresc cu atenție situația de acolo. Statele membre au fost de acord să reîntărească planurile civile printr-o misiune EUBAM reactivată. S-ar putea să se facă progrese în următoarele săptămâni pe frontul uh, combaterii terorismului, uh, administrație vamală, uh, migrație și terorism. Domnule președinte, onorați membrii, tranziția democratică din Liba este un uh, proces uh, dificil, însă s-au făcut uh, progrese importante și pentru asta trebuie să susținem în continuare acest uh, proces. Alternativa o reprezintă haosul, o țară pe uh, marginea uh, catastrofei, ceea ce trebuie evitat noi uh, trebuie să susținem uh, uh, GNE-ul și acțiunile Națiunilor Unite în acea zonă. Mulțumesc, domnule ministru. O să rog pe domnul Brock, care nu este uh, aici. Uh, doamna Gabriel o să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Astăzi, prioritatea în Libia este formarea unui guvern de Uniune Națională. Nu putem decât să susținem eforturile lui Martin Gobler. Instalarea guvernului de la Tripoli este un element cheie pentru a pune capăt vidului politic și divizării simbolice și geografice a țării care lasă să se răspândească terorismul. Pe termen scurt, situația în Libia este extrem de importantă și responsabilitatea partidelor uh, libiene este una mare, nu doar uh, pentru cetățenii uh, din această țară, ci și pentru țările din Sahel. Situația de securitate din Libia este o miză regională și, regi- și internațională. Acestea sunt elementele decisive. Pe termen uh, scurt și mediu, rolul Uniunii Europene și al comunității internaționale este să fie uh, pregătite uh, pe mai multe fronturi de îndată ce va fi instaurat guvernul și asta prin redesfășurarea misiunilor la frontiere sau redesfășurarea unei misiuni civile. Pe lângă aceste priorități, trebuie să încercăm să mobilizăm comunitatea internațională pentru reconstruirea economică a țării pacea politică va fi în zadar dacă economia țării se prăbușește. Guvernul ar fi astfel neputincios. Al treilea element important este coordonarea și complementaritatea sprijinului comunității internaționale, Națiunile Unite, Uniunea Europeană, Uniunea Africană, Liga Statelor Arabe au toate un rol uh, de jucat pe plan economic uh, și pe planul securității, pe planul reconcilierii și uh, prevenirii radicalizării. Doar împreună putem face în așa fel încât situația în Libia să nu aibă consecințe și mai grave asupra tuturor în fiecare zi. Mulțumesc! Domnul Boștinaru, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mr. Minister Kunders, dear colleagues, Dragi colegi, cele mai uh, uh, recente știri uh, din Libia sunt îngrijorătoare. De câte ori am tot vorbit în această instituție, situația umanitară este un dezastru. E nevoie de ajutoare urgente. Daesh a reușit să se înrădăcineze acolo. Uh, obișnuia să aibă doar câteva sute de luptători la fața locului, acum par să fie câteva mii și e ușor de înțeles ce înseamnă asta uh, când vrem să eradicăm în ceea ce privește um, cooperarea cu uh, instanțele internaționale, este foarte important să existe un spirit de compromis, să fie mm, adoptată lista cu noi miniștri de dată ce va fi propusă. Sperăm cât mai repede cu putință. Va fi însă doar un mic pas în direcția cea bună, deoarece provocările ce ne stau înainte sunt aproape cu toatele urgente. Și aș vrea să nu ratez un alt subiect important. Până acum, sancțiunile împotriva anumitor persoane au fost uh, Um, enunțate, dar nu implementate. E important să fim mult mai fermi, să aplicăm sancțiuni împotriva acestor oameni care subminează o soluție politică pentru Libia. Noul guvern va trebui să facă față crizei dezastroase umanitare și de securitate din acest stat Deja aceste două elemente sunt uh, interconectate. E nevoie de sprijin din partea Uniunii Europene și a comunității internaționale. În această dimineață, președintele Buhari al Nigeriei ne-a spus uh, că situația din Libia nu este doar o problemă locală, ci treptat devine o problemă majoră regională cu consecințe dramatice pentru o regiune care deja um, se confruntă cu mult prea multe crize. Astăzi, Libia are nevoie disperată de o armată unită pentru a eradica Daesh, dar acest lucru nu va fi suficient dacă nu există, pe lângă toate acestea, mijloacele internaționale din partea uh, comunității internaționale. Mr. President, I... Uh, trebuie să rămânem uh, optimiști că acordul din decembrie poate să fie implementat pe deplin și că un guvern uh, stabil poate fi format. Astfel de discuții necesită timp și nu putem să ignorăm prezența tot mai mare a ISIS în regiune Uh, în Roma uh, se discută situația din Irak și uh, Siria. Văd că și Libia este pe agenda. Toate opțiunile trebuie să rămână deschise sau Statele Unite s-au gândit la acțiuni militare împotriva Libiei în cazul în care situația escaladează țara mea uh, se va gândi la susținerea unei astfel de acțiuni pentru că noi suntem, uh, eram activi în Libia atunci când regimul Gaddafi uh, a căzut dacă nu facem acest lucru, asta ar însemna un eșec și un mare risc pentru statele membre, mai ales în contextul crizei migrației. Domnul Telicca, două minute Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumesc uh, pentru această prezentare. În primul rând, apreciez eforturile făcute de colegii din alte grupuri politice cu privire la proiectul de rezoluție asupra căruia am convenit. Este un text bun, este echilibrat și este important că am întrunit un sprijin uh, destul de larg. Și acest lucru s-a văzut și la vot. Astăzi, președintele Buhari ne-a reamintit uh, situația că nu doar uh, Libia, ci și întreaga regiune a Sahelului este în criză. Acolo avem uh, una dintre cele mai mari concentrări de arme uh, din regiune. Este o realitate, de asemenea, că traficul de ființe umane uh, se intensifică de ani de zile oamenii, minoritățile, migranții reprezintă o problemă devastatoare, o problemă tragică. Este timpul să ajungem la un acord, dar avem nevoie ca acest acord să fie sprijinit. Ce putem să facem pe lângă să sprijinim uh, Libia? Cred că este o condiție sine qua non să comunicăm doar cu acele entități uh, care sunt părtașe la acord. Este absolut necesar acest lucru. Știm că uneori unele state membre, unii politicieni găsesc canale informale. Dar nu este o chestiune unde trebuie să ne jucăm cu focul. Daesh este prezent. Pe lângă linia de coastă, uh, linia de coastă uh, este în mâinile Daesh sau grupurilor afiliate. Teritoriul nu este departe de această situație. Așadar, există toate condițiile pentru răspândirea conflictului de care să profite uh, Daesh. Nu trebuie să repetăm greșelile din trecut, trebuie să profităm la maxim de această oportunitate pe care o avem astăzi. Nu va fi ușor, însă avem nevoie de sprijin. Ultima soluție, de ultim resort, este dacă efortul politic eșuează, ar fi o intervenție în cele din urmă. Înțeleg că coaliția împotriva ISIS uh, nu și-a atins acest rol, dar este o opțiune de ultim resort. Domnul Căuzu Permui, un minut. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vedem că există probleme în aplicarea unui acord politic sub auspiciile ONU în Libia. Sper că nu vom abandona această metodă înceată, dar sigură. Pentru că riscul războiului persistă. Am auzit cum secretarul general NATO vorbește despre o intervenție militară. Să ne amintim ce s-a întâmplat ultima dată când a intervenit NATO, cu o distrugere totală a statului și cu destabilizare a regiunii, plus mai mult terorism. Noi respingem orice fel de intervenție militară și respingem uh, Uh, tentativa NATO de a intra uh, și de a acționa, să oprim exportul de arme, să oprim milițiile și finanțarea milițiilor, mai ales uh, din vânzările ilegale de țiței. Mulțumim. Doamna Lochbiller, două minute. Da. Mulțumesc E vorba despre Libia și e vorba de faptul că grupurile aflate în opoziție trebuie să dea dovadă de leadership și să fie de acord cu alegerea unui guvern. Nu există o alternativă la așa ceva. Fără doar și poate, la negocieri sunt uh, câteva grupuri de populație sau miliții care nu au fost avute în vedere, dar să fim realiști, fără un proiect uh, comun, uh, nu vom avea o bază pentru un proces exhaustiv de pace. Vedem uh, cum avem relații haotice în Libia și cum statul islamic, așa numitul stat islamic, a căpătat amploare. Toate eforturile trebuie să fie pentru a combate acest stat islamic. Însă a avea o intervenție militară e greșit, pentru că situațiile oricum sunt haotice, iar aceste acțiuni nu doar că vor uh, fi sortite eșecului, ci vor uh, pune paie pe foc vor da apă la moară acelor grupări care oricum uh, pun sub semnul întrebării suveranitatea acestui stat. Și este cu semn de întrebare și cea de-a treia uh, etapă planificată a unei intervenții eventual militare împotriva traficanților de ființe umane pe teritoriul Libiei. Mi se pare că am, nu am face altceva decât să uh, uh, agravăm conflictele. Situația se înrătățește. Persoanele sunt uh, torturate, răpite, um, jurnaliștii, um, activiștii uh, pentru drepturile omului sunt torturați, situația este deplorabilă. Nu putem să trecem așa ceva cu vederea. Ce va face comunitatea internațională? Vrea cumva o a doua Sirie? Pentru că dacă nu vrea asta, atunci trebuie să ofere sprijin umanitar și să uh, consolideze organizațiile pentru protecția societății civile iar cei responsabili să fie aduși în instanță în fața curților internaționale pentru tot ceea ce au făcut. Mulțumesc! Mulțumesc! A fost un uh, cartonaș imediat, imediat, domnul Castaldo. A fost un uh, cartonaș din partea domnului Tano, care, din păcate, a ajuns pentru colegul Permui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 Domnule președinte, situația s-a deteriorat semnificativ și acest lucru are consecințe uh, nefaste asupra dezvoltării din uh, Libia. Una dintre problemele cronice uh, este una care a fost exacerbată de politicile adoptate de Matteo Renzi față de Libia. Cred că trebuie să avem un scop clar și idei clare ce dorim să se întâmple în Libia. Până acum, situația a fost uh, abandonată și nu a fost abordată în mod consecvent. Uh, acest lucru este criminal, care a fost tratamentul acestei țări din 2011. Blumenthal uh, din Statele Unite și uh, politica pe care a exprimat-o, urmată de politica comercială adoptată de Sarkozy în Franța și dorința de a spori uh, influența franceză în uh, Africa au avut uh, consecințe nefaste asupra Libiei, au dus la deteriorarea situației la care stăm, mai ales uh, Uh, în ceea ce privește rolul uh, în uh, Africa. Sunt aspecte pe care trebuie să le avem în vedere din diplomația pe care a selectat-o și Statele Unite nu a facilitat situația în niciun fel. Și noi am fost uh, îngrijorați să găsim soluții rapide, mai ales după evenimentele din Paris și o modalitate de a trata eficient, uh, a aborda uh, Daeshul. Și au fost politici adoptate de statele membre și de Uniunea Europeană, au fost dezorientate și nu au dat niciun rezultat. Dacă adoptăm uh, calea militară, dacă începem bombardamentele, invadarea teritoriului, să nu uităm ce s-a întâmplat în trecut. Evoluțiile ar putea fi similare cu cele din Tikrit pe vremea lui uh, Saddam uh, Hussein. Deci nicio soluționare a problemei acesta este rezultatul nu al ideologiilor, ci al erorilor politice simple care au fost făcute. De asemenea, să nu uităm că pe plan local cei care servesc și facilitează abordarea noastră vor fi condamnați în, vi- în viitor ca și colaboratori ai invadatorilor străini. Asta s-a întâmplat în numeroase rânduri să nu cădem în această capcană uh, în care putem să cădem dacă ne considerăm puternici și superiori. Trebuie să vedem situația pe plan local, autoritățile locale, structura tribală din uh, țară și să încercăm să stabilim o serie de contacte la nivelul... Domnul Borghețiu, Parlamentul European a primit astăzi uh, o scrisoare de la Parlamentul Tobruk pe care am să o transmit uh, înaltului reprezentant, așa cum a solicitat. Parlamentul ne spune că din cauza embargoului nu se poate apăra împotriva ISIS și atunci uh, se dorește un guvern care să Uh, nu vrea doar să controleze resursele din Libia. N-am făcut nimic pentru a-i ajuta pe oamenii din Libia să lupte împotriva ISIS, care acum uh, se extinde până la porțile Europei. În ceea ce privește intervenția franco-americană, spre deosebire de înaltul reprezentant, nu cred că a fost uh, coordonată și uh, că ar putea duce la o pierdere totală de control asupra granițelor libiene, înrăutățind și mai mult situația Europei. Guvernul din uh, Libia a moștenit embargoul uh, Gaddafi, dar știți că în Europa că domnul Gaddafi nu mai este și că situația s-a schimbat, nu putem cumva acum să încercăm să ajungem la un nou acord cu Libia. Există 420.000 de migranți în Libia și uh, ni se spune că aceștia sunt pregătiți să mărșăluiască înspre Europa. Este posibil ca un număr mare de teroriști să se amestece printre aceștia. Am să vă transmit această scrisoare care trebuie luată în considerare. Aceasta este scrisoarea. Și uh, până acum un alt reprezentant a fost surd la aceste apeluri. Doamna Dodds. Mike, please, Mike. Un microfon, vă rugăm. În circumscripția mea, în Irlanda de Nord, și în toate zonele în care există victime ale lui Gaddafi, lupta pentru justiție și compensație continuă. Comisia de la Westminster a criticat pe bune dreptate acțiunea fostului premier Tony Blair pentru indisponibilitatea acestuia de a oferi răspunsuri directe la întrebări directe față de discuțiile pe care le-a avut în ceea ce privește daunele pentru victimele IRA în momentul în care Gaddafi a fost la putere. N-am primit niciun răspuns, iar să nu uităm că, până la urmă, victimele au fost niște oameni nevinovați în fața terorismului. E necesar să avem un proces durabil de pace în Libia, în așa fel încât să putem negocia un ajutor financiar pentru toate victimele. Vrem în Libia pace democratică care să respecte libertățile fundamentale, care să ofere un uh, spațiu de manifestare pentru toate religiile, mai ales că acum acestea sunt persecutate și trebuie să ne asumăm uh, rolul și să fim solidari cu victimele terorismului IRA în momentul în care și acestea cer daune. Mulțumesc. Brock. Domnule Brock, un minut. Herr Domnul Brock. Herr hoher Beauftragter Gonzato, äh, Doamnelor și domnilor, eu cred că ar trebui să recunoaștem un lucru soluția pentru Libia este o chestiune de umanitate, dar foarte însemnată pentru stabilitatea noastră. Și de aceea trebuie să ducem mai departe acest proces inițiat de uh, toată lumea, înalta reprezentantă, statele membre, pentru ca, în primul rând, misiunea noastră să poată fi continuată și pentru ca astfel să combatem traficanții de persoane, pentru a controla cât de cât cifra refugiaților. Ne așteaptă lucruri foarte rele uh, și nu vom putea să facem față provocărilor. Și apoi să obținem stabilitate în această țară. Și de aceea este foarte important să oferim ajutor economic, să oferim ajutor pentru securitate și să stabilizăm acest stat în așa fel încât uh, să-și poată asuma obligațiile interne. Și aici sunt uh, state membre care vorbesc multe, dar până acum nici un stat nu și-a plătit factura în Africa, să zic așa. E foarte important ca toată lumea să își respecte angajamentele financiare în așa fel încât să creăm niște marje de manevră pentru a avea situații bune în anumite state, în așa fel încât ISIS să nu se mai stabilească acolo. E nevoie de sprijin militar, pentru uh, că până la urmă obiectivul acestei organizații sunt uh, uh, câmpurile de petrol din Algeria. Deci trebuie să stopăm așa ceva. Vă mulțumesc pentru atenție. Două minute. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Avem o propunere de rezoluție, este foarte clar acolo. Un acord cu Libia oferă o ocazie unică să rezolvăm o situație de nesusținut în Libia și pune bazele pentru un stat civil democrat cu garanții pentru poporul din Libia, garanții de uh, a crea un uh, stat de drept și aceasta uh, printr-un guvern de acord național. Sarcina noastră este să ținem cont astăzi de tot ceea ce se poate face pe plan politic și diplomatic pentru a-i susține din toată inima în crearea unui uh, guvern de acord național. Aceasta presupune o mai mare uh, inclusivitate a partidelor care vor contribui la instituirea democrației în acea țară. Așadar, Consiliul și Comisia lucrează uh, în mod concertat pentru a face progrese. Țările vecine și uh, acestea trebuie să uh, fie avute în vedere cu mare interes, dat fiind factorul de stabilitate. Dacă nu este stabilitate, este și pentru noi o mare amenințare. Este important să lucrăm nu numai la nivel național, ci și la nivel local. Uitați-vă la realitatea tribală, autoritățile locale, fragmentarea țării. Uh, și în ce măsură acest uh, lucru poate să ducă la stabilizarea țării și, sau dacă poate să ducă la și mai mare fărâmițare a țării. Trebuie să învățăm din greșelile trecutului. Uh, comunitatea internațională va lucra îndeaproape cu autoritățile, cu puterile care joacă un rol important. Uh, Demesmecăr, un minut de debatten over libië herhalen zich een beetje in dit halfrond. dezbaterile despre libia sunt foarte aprinse și de fiecare dată spunem că expiră timpul pentru libia. vedem uh, anarhie frontiere nesigure trafic de persoane refugiați fără nicio speranță iar isis uh, câștigă teren. după cum uh, spuneam isis câștigă în libia dar nu în irak și în siria. 300 de kilometri, la 300 de kilometri de Uniunea Europeană, o amenințare pentru Europa. Pentru că e foarte periculos ce se întâmplă. Să nu uităm că sunt recrutați oameni din Nigeria, oameni uh, săraci. Și fără o Libie stabilă, nu vom avea siguranță în regiune, ceea ce înseamnă că avem nevoie de un guvern uh, Uh, care să ajute să includem toate grup, grupurile, sperând să avem și ajutor din partea Ligii Arabe și din partea Uniunii Europene, pentru ca astfel să avem un uh, progres. Trebuie să fim prevăzători. Uh, doamna Spinelli, un minut. Grazie. Sono meno Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt mai puțin optimistă decât dumneavoastră. Uh, mi-e teamă că va mai exista un alt război în Libia, pentru că știm uh, cât de, ce întorsătură proastă iau războaiele împotriva terorismului. Acum uh, Există un haos în întreaga lume din cauza terorismului. Se vorbește despre islam, însă uh, ei se consideră o generație de războinici. Noi nu vom putea să uh, rezolvăm uh, această situație decât dacă le permitem uh, turcilor să ne ajute în negocieri și Bineînțeles, Turcia nu trebuie să-și asume singură rolul, dar participarea sa este importantă pentru a combate ISIS. În 2011, intervențiile au eșuat și au deschis astfel ușa pentru ISIS. Iar acum vorbim despre o altă intervenție, dar nu avem neapărat o problemă acolo. Nu cred că ar trebui să ne implicăm uh, în Libia. Sebastia, un minut. Mulțumesc, domnule președinte cred că uniunea europeană nu a jucat un rol foarte bun în libia. Avem cu toții multe îndoieli apropo de trimiterea de contingente militare și nu știm ce face uh, cei o mie de soldați britanici și cei uh, și italieni. Nu știu interesele cui le servesc. Cel puțin această soluție uh, are două obiective. În primul rând de a pune capăt prin orice formă posibilă acestui proces care se întâmplă acolo, să se ajungă la un proces de pace și la constituirea unui guvern. Și în al doilea rând trebuie să ajutăm pe refugiații care suferă uh, și care duc la destabilizarea zonei mediterane, mai ales în țările vecine, în Tunisia. Aș vrea să spun că această rezoluție nu este completă dacă cel puțin nu se face o referire la diplomatul spaniol Bernardino León, în altul trimis, în altul reprezentat al Națiunilor Unite, eh, emi eh, negocia cu părțile implicate un, numele lui personal. Este un conflict de interese pe care nu-l putem uh, tolera și care trebuie să se reflecte în această rezoluție. Mulțumesc. Acceptați, domnul Sebastian acceptați un blue card din partea domnului carver? a blue card from mr carver. Yep. Mulțumesc, stim, stimate coleg, că ați acceptat cartonașul albastru. Uniunea, implicarea Uniunii Europene complică și mai mult situația. N-ar fi mai bine Eh, să se facă acolo ceva de către Uniunea Africană care e susținută de ONU și să nu se mai amestece Uniunea Europeană care înrăutățește doar situația. stimate coleg, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Consider că Uniunea Europeană nu trebuie să se implice militar, am spus foarte clar. Dar suntem la frontiera cu Libia, avem interese în Libia și avem, nu o, care, Constituția noastră ne obligă să apărăm drepturile omului, deci trebuie să participăm cu toată energia la soluționarea acestui conflict. Domnul Finch, un minut și 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule președinte sprijinul lui David Cameron uh, acordat rezoluției ONU de a înlătura regimului Gaddafi din Libia este un exemplu clasic a unei perspective pe termen uh, scurt care înlocuiește o gândire strategică pe scena internațională. Prin înlăturarea acestui dictator, în urma campaniei de bombardament, am creat o anarhie în Libia, am lăsat un vid de putere care a putut fi exploatat de statul islamic s-a ajuns la o, la o criză umanitară la granița externă a Uniunii Europene și am văzut consecințele acestei crize în această vară în, uh, peste tot în Europa, în Calais, în Scandinavia și recent și acum. Discutăm despre o misiune militară care ar trebui să rezolve situația din uh, Libia. Eu aș propune ca în loc să renunțăm și mai mult la suveranitate și să ne alăturăm acestei misiuni care este destinată eșecului a Uniunii Europene, Regatul Unit nu ar trebui să se mai amestece, să încerce să înlăture lider fără să gândească la consecință. Uh, you have a blue card. Aveți un cartonaș albastru, îl acceptați? Puteți pune întrebarea. Am ascultat cu mare atenție. Nu știu dacă v-am înțeles corect. Conform opiniei dumneavoastră, a fost foarte rău să contribuim la înlăturarea regimului Gaddafi din Libia, nu? Da. Dacă te amesteci în țări străine fără a avea un uh, plan pentru ce urmează după această intervenție, aduci teroare celor care trăiesc în țara respectivă și uh, îți aduci mai aproape amenințarea teroristă la tine acasă. Sper că ați înțeles. Doamna Arnotu, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Situația în Libia este, printre altele, consecința intervenției lui Nicolae Sarkozy sub egida ONU și susținut de anumiți deputați eh, francezi care au fost aleși în Parlament prin căderea uh, colonelului Gaddafi, singurul care era capabil să, reu- să țină sub control situația, am uh, ajuns uh, Uh, să transformăm o țară în care uh, rata șomajului era foarte mică într-o țară care se află în ghearele războiului. Am uh, citit un interviu al lui Franco Robert, care e procurorul de la Roma antimafia și am reținut două lucruri. Serviciile sale bănuiesc că, serviciu, că statul islamic este implicat în traficul de clandestin, ceea ce nu este uluitor. În al doilea rând, afirmă că printre imigranții care traversează Mediterana există și teroriști legați de statul islamic. Știm că Daesh progresează în Libia și de aceea ne temem de, pentru securitatea noastră. Trebuie să revizuim politica noastră migraționistă care prevalează aici și să punem punct uh, debarcărilor clandestine din libia. monsieur le président monsieur le président du conseil chers collègues la situation en libye est bien plus. Mulțumesc, domnule președinte situația din libia este. Situația din Libia este uh, foarte uh, prost gestionată. Situația din orașul Un arată că în fiecare zi inamicul nostru câștigă teren. Există cel puțin două motive legitime pentru a interveni în Libia. În primul rând, progres, uh, progresul rapid al statului islamic, în al doilea rând, explozia de imigranți ilegali într-o țară în care uh, situația este cum este, trebuie să uh, preluăm controlul. Eu văd doar două soluții. În primul rând, o nouă intervenție militară europeană coordonată cu Egiptul pentru a elimina statul islamic, dar Franța deja s-a angajat puternic și nu ar putea să se descurce singură. În al doilea rând, uh, construirea de centre de primire pentru refugiații politici pe teritoriul libian, uh, Uh, care este punctul de plecare al tuturor fluxurilor migratorii și din cauza asta uh, s ar putea să avem de a face cu societăți private de securitate. Mulțumesc. Preda, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte avem deja impresia de deja vu când ne gândim la libia este din nou un impas Parlamentul de la Tobruk, recunoscut de comunitatea internațională, a respins guvernul format sub egida ONU exita recent o speranță după ce s-a semnat acordul politic din decembrie, dar speranța aceasta s-a prăbușit. Uniunea trebuie să facă tot ce poate pentru a permite ca acest acord să se materializeze prin formarea unui guvern de Uniune Națională credibil și legitim în numele în ochii tuturor libienilor. Dacă nu se pot pune de acord, Daesh-ul profită de instabilitate, de disensiuni și se implantează și mai mult. Este o organizație teroristă care amenință nu numai securitatea țării, ci și supraviețuirea ei economică, pentru că vizează infrastructura pe petrolieră și pune în pericol singura sursă de venit a acestei țări care fac față unei situații economice catastrofale. Sigur că trebuie să ne gândim la o soluție diplomatică, dar nu putem exclude și o susținere militară. E sigur că guvernul libian nu va putea să ne solicite ajutor militar pentru stabilizare dacă nu există un guvern o intervenție militară a țărilor coaliției nu poate fi avută în vedere fără o strategie politică eficientă și acceptată de toți libienii. Trebuie să muncim mână-mână cu ei pentru a defini această strategie. Mulțumesc foarte mult! Doamna Gomes, două minute. União e Estados-membros falharam em agir como Europa coesa e coerente para ajudar os governos de transição líbios na tarefa que devia ter sido prioritária reușit să contribuie la tranziția din Libia. Pentru că dacă nu se face această tranziție, nu se va ajunge la formarea unui stat, iar pentru acest lucru trebuie să fie demobilizate milițiile, să se pună capăt rețelelor criminale și teroriste care exploatează arsenalele de arme ale lui Gaddafi. Statele membre Uh, uh, intră în această arenă și spun că e vorba de lupte între triburile libiene, dar uh, duc acest război prin interpuși în Libia așa cu, cu ajutorul Arabiei Saudite, a Egiptului și a Turciei și a Qatarului. Fiecare susțină pe cineva. Iar integrarea Libiei nu se face și din cauza aceasta uh, ISIS uh, e acolo. Martin Kobler, reprezentantul Națiunilor Unite, a reușit să facă o negociere care, pe, pe care, de care trebuie să profităm. Este o șansă pentru a împiedica escaladarea violenței. Pentru că vor urma atacuri în Europa care vor porni din Libia și nimeni nu știe care sunt consecințele acestei intervenții militare străine. Uniunea Europeană trebuie să impună sancțiuni împotriva organizațiilor libiene care pot să boicoteze acordul guvernului. Europa trebuie să-și asume faptul că are obligația și interesul de a investi în siguranța, securitatea acestei țări. Eradicarea uh, sanctuarilor teroriste implică că se pun capăt milițiilor. Trebuie să luptăm împotriva traficului de armă de persoane și să existe o comandă unificată a forțelor armate libiene. Dacă nu e așa, nu se va face o tranziție politică și nu se vor respecta drepturile omului și niciun control al fluxurilor migratorii fără gestionarea resurselor petroliere. Uniunea Europeană trebuie să schimbe... Un minut. Dziękuję. Liczę, że rząd jedności narodowej powstanie niezwłocznie. Jest... Spark că Guvernul de Uniune Națională se va forma cât mai repede, pentru că acest lucru este necesar pentru a garanta securitatea populației, pentru a oferi ajutor umanitar și pentru a combate Daesh și mafia contrabandiștilor. Acest guvern de Uniune, Națională este necesar și pentru a controla producția de țiței. Eu sprijin Libia și eforturile comunității. Dragi colegi, bună seara! Uite unde ne duc aventurile susținute de uh, domnul Sarkozy, președintele Republicii Franceze și de filozoful uh, de cafenea, domnul Bernard Uh, vedem situația dramatică a Libiei care a dus la uh, situația dramatică a Europei. Adevărul este că astăzi guvernul nostru are de a face cu teroriști islamici, pe de o parte sau pe de alta, dar oricum teroriști. Și nimeni nu vrea să discute sau nu dorește să discute discutăm cu Parlamentul lui Tobruk, care are cheia restabilirii situației și în această uh, furtună criminală pe care am creat-o, trebuie să trimitem o misiune de deputați europeni, mai ales în Mali, pentru a ne nu, nu ne mai înșela asupra dușmanilor și uh, prietenilor din regiune. Mulțumesc. Un minut 30 de secunde Acordul politic semnat uh, în decembrie anul trecut, uh, care a fost susținut de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, în rezoluția sa, a fost un pas pozitiv pentru Libia. Dar deciziile adoptate de Parlamentul de la Tobruk, cum s-a spus săptămâna trecută, înseamnă respingerea guvernului uh, și se abat de la articolul 8 din acord. Sunt chestiuni care trebuie depășite foarte repede iar situația s-a agravat, sunt foarte mii, mii și mii de persoane deplasate și de asemenea, ISIS se extinde din ce în ce mai mult, ceea ce ne preocupă. ISIS pare să se întărească acolo. Am văzut ce capacitate de atracție și de destabilizare are în Orientul Mijlociu. Avem nevoie de un guvern, de un acord definitiv, de un acord pentru un guvern de unitate națională cât mai repede cu putință. E cea mai bună formulă pentru a lupta împotriva ISIS și pentru a stabiliza Libia. Este o țară mediteraneană foarte importantă care are repercursiuni și asupra Algeriei, Egiptului și Tunisiei. Libia este calea directă de legătură dintre Sahel și uh, Mediterană, care sunt și uh, malurile noastre. Este foarte important să existe un guvern de unitate națională să combată terorismul și traficul de persoane. E, trebuie să aducă Libia pe, pacea, pe calea păcii și prosperității Domnul Kobler, reprezentantul Națiunilor Unite și alți actori importanți din regiune trebuie să se implice pentru a contribui la depășirea obstacolelor existente. Domnul Parniu, un minut. Domnule președinte, dragi colegi, cred că este timpul ca după incantații, după discursuri, să trecem și la măsuri, la fapte, pentru că pentru a face față unui asemenea caz ca cel din Libia, dar și pentru a face față amenințărilor din Tunisia, dar și uh, amenințărilor la adresa continentului european, ar trebui să trecem la măsuri. Asta cer autorităților europene, Consiliului și înaltului reprezentant. Mai întâi trebuie să avem lovituri militare care să fie aplicate cât mai urgent și pentru asta trebuie să avem uh, un uh, stat de drept. Trebuie să i spunem Parlamentului Dobruc să accepte Guvernul de Unitate Națională tocmai pentru a permite aceste lovituri militare și pentru a permite lupta împotriva Daesh. Și apoi trebuie să luptăm împotriva mafiilor, împotriva acestor contrabandiști care aduc moartea și în al treilea rând va trebui de asemenea să avem ajutoare economice pentru inițiativele Uniunii Europene pentru a ajuta Libia și libienii. Domnule pargneaux vous avez un blue card. Aveți un cartonaș albastru. Îl acceptați? De la domnul Bonano. Voiam să-l întreb pe colegul nostru dacă este de acord ca, așa cum cere guvernul uh, Parlamentului Tobruk, să se ridice embargoul. Credeți că am putea să trecem mai repede către o soluție fără acest embargo decât să dărâmăm guvernul? Pentru că ei spun că nu pot face nimic atâta vreme cât există acest uh, embargo. Pentru a vă răspunde la această întrebare adresată de colegul meu, astăzi Trebuie să vedem ca vecinii, Egiptul, Algeria, Marocul, Tunisia, să facă parte dintr-o discuție, dintr-un raport de forțe față de Parlament, Parlamentul lui Tobruk, tocmai pentru a permite în mod eficient să se găsească o soluție diplomatică. Și acest acord ar putea să aducă și un guvern de unitate națională. Trebuie să vedem dacă da sau nu, pentru a vedea dacă vrem să continuăm sau nu embargoul, trebuie să găsim o cale de a lupta eficient împotriva Daesh. Domnul Belder, un minut. de eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Președinția olandeză, domnul Kunders, Aș dori să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Domnule președinte, aș dori să spun că a devenit tot mai evident faptul că Libia a devenit un câmp de bătălie pentru statul islamic, care încearcă să își, să-și formeze o fortăreață acolo și recu propaganda pentru a atrage combatanți străini în Libia și nu în Siria. O parte a, coaste, a coastelor Libiei uh, este controlată de Daesh. Drept urmare, continent, continentul nostru poate fi amenințat în mod direct din Libia. Uniunea Europeană speră să se ajungă la un guvern de Uniune Națională în uh, Libia, Însă există și alte scenarii posibile, uh, mult mai groaznice, prin care frăția musulmană împreună cu statul islamic va crea o coaliție. Thank you very much, Mr. Uh, domnule președinte, stimați colegi, aș vrea să încurajez pe liderii libieni să ajungă la un acord, să formeze rapid un guvern de Uniune Națională. Fără îndoială, ar fi un pas extrem de important înainte, o contribuție pozitivă pentru securitatea și stabilitatea întregii zone. Să sperăm că va dura numai Libia Unită poate să înceapă procesul necesar pentru viitorul ei politic și pentru rezolvarea chestiunilor umanitare și economică. Haosul continuu din Libia ar fi o amenințare majoră la securitatea, siguranța regiunii și posibilitatea unui nou val de migrație. De aceea, Uniunea Europeană susține procesul de stabilizare și pace în această țară și este esențial. Uniunea Europeană poate și trebuie să fie să, și să acorde asistență umanitară și instituțională în acest sector, mai ales în ce privește reformele. Să-i asigurăm pe ei că suntem de partea lor. Mulțumesc. Un minut. Gracias, presidente. Yo también quiero felicitar. Mulțumesc, vreau și eu să-i felicit pe negociator pentru acest acord, dar vreau să vorbesc și să cer ajutor umanitar pentru Libia nu se ajunge la ajutorul de care e nevoie. E vorba de două milioane și jumătate de persoane care au nevoie de ajutor umanitar. Ajutorul umanitar nu este politic, dar trebuie să rezolvăm în primul rând situația umanitară. E iarnă și sunt multe persoane care în acest moment au nevoie cu urgență de intervenția noastră. Deci fac apel la responsabilii comunitari, la cei care răspund de Serviciul European de Acțiune Externă că numai printr-un acord politic nu trăiește omul. Omul are nevoie de ajutor, are nevoie de îmbrăcăminte, are nevoie de hrană, are nevoie de medicamente, are nevoie de o soluție pentru un, orizont de speranță. Domnul Bashir, un minut. Vă mulțumesc. Deși sunt de acord cu negocieri purtate sub egida ONU și sper că aceste negocieri vor duce la pace în Libia, uh, realitatea la fața locului din Libia este foarte îngrijorătoare. Se speculează că va avea loc o altă intervenție militară în Libia, în Libia, ce ne arată că acest stat este mult mai apropiat de haos decât de pace. Până la urmă, este vorba de o uh, condamnare a, a eforturilor eșuate a comunității internaționale de a pacifica Libia. Dacă haosul se va răspândi în Libia, este posibil ca și Tunisia să fie afectată, ceea ce uh, ar agrava și mai mult situația un, uh, deci, pentru a ajunge la o pașnică durabilă este nevoie de concesii, de răbdare și de soluții libiene la problemele Libiei. Cu toate acestea, vom sprijini reformele uh, democratice din acest stat, pentru că dacă vom eșua din nou, consecințele vor fi, vor fi mult mai dramatice decât acum. Mulțumim, uh, domnul McAllister, un minut. Mr. President, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, cu această rezoluție în ceea ce privește situația în Libia, Parlamentul European atrage atenția asupra unei țări care se află la o răscruce. După cum am auzit în această seară, criza umanitară din țară este, se agravează eh, organizațiile extremiste și mișcările extremiste din Libia sunt în creștere și reprezintă o amenințare majoră la stabilitatea întregii regiuni. Țările vecine, precum Egipt și în special Tunisia, se află în pericolul uh, unei extindere a conflictului libian. Cred cu tărie că Uniunea Europeană trebuie să ajute țara în crearea uh, unor forțe de securitate eficiente care să poată să asigure ordinea în Libia. O altă prioritate trebuie să fie uh, sprijinirea unui acord de încetare a focului și, un mecanism de, uh, și a unui mecanism de monitorizare. Dar aceste măsuri au, nu au șanse de succes atâta vreme cât susținerea unui guvern de unitate națională nu a avut loc. Comunitatea internațională trebuie de aceea să susțină în continuare Libia ca, pentru a face acest pas cheie. Mulțumesc! Uh Domnule președinte, situația din Libia este disperată. Extremiștii Daesh uh, se extind și este timpul să îi oprim. Totuși, Uniunea Europeană a hotărât să aștepte formarea unui guvern de Uniune Națională sub egida Națiunilor Unite și trebuie să-și onoreze decizia, astfel încât să, poată, să se poată bucura de respectul și încrederea poporului libian negocierile uh, sunt pline de neîncredere pentru că societatea libiană este foarte dezbinată de câțiva ani de zile și nu ne surprinde că negocierile au durat foarte mult și sunt amânate. Să nu uităm și de uh, greșelile care s-au făcut de mediere. De mediere. Actanții principali au viziuni și interese cu totul și cu totul contrastanțe dar ei trebuie să hotărască viitorul acestui popor. Impunerea unor sancțiuni împotriva lor este o decizie proastă, mai ales dacă ținem seama, dacă facem acest lucru independent de Națiunile Unite și în felul acesta libienii nu vor mai avea încredere în Uniunea Europeană. Trebuie de asemenea întreprins acțiune împotriva Daesh, dar ca să găsim o soluție de durată, pentru, adică o administrație, un guvern anume de, de felul acesta, este un risc prea mare. Piotrovski domnule președinte deja de patru ani în europa observăm evenimentele din libia care au un impact direct asupra situației din europa un impact asupra prețului petrolului și Um, în acest moment uh, s-a ajuns foarte aproape de un acord pentru instituirea unui guvern de Uniune Națională. S-a uh, redactat un acord sub egida ONU cu cooperarea uh, UE, un acord care este sprijinit și de către ECR. Cred că ar trebui să respectăm această soluție, ne uitând că dacă vom reuși să împăcăm cele două tabere care se află în conflict, nu ar trebui să creăm o a treia tabără și nu ar trebui să consolidăm extremiștii din Daesh care persecută și uh, ucid creștini din Libia. Um, domnul Fisas, un minut. Gracias, președinte. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cum am spus de multe ori aici, căderea fără necontrolată a lui Gaddafi a însemnat că Libia este astăzi un stat ratat, un stat eșuat iar armata de mercenari a fost folosită pentru a destabiliza numeroase țări din zonă. Și așa cum spunea și azi dimineață președintele Buhare, în sudul Libiei uh, s-a instaurat o piață a armelor. Libia se confruntă cu două probleme mari acum. Unu, extinderea ISIS și atacurile împotriva populației și a instalațiilor petroliere și, în al doilea rând, o catastrofă uh, în situația economică datorată dependenței de petrol. Situația este dramatică și vă reamintesc că este o țară care este la porțile Europei, așa că trebuie să facem tot ce se poate pentru a pune în aplicare acordul politic semnat pe 17 decembrie și mai ales să se ajungă la crearea unui guvern de unitate națională la Tripoli. Mulțumesc foarte mult! Domnul Can, un minut. Domnule președinte, Deja nu mai avem timp pentru stabilizarea uh, Libiei. Situația economică și umanitară au devenit îngrozitoare. ISIS a intrat în țară și acum are acces la rezervele petroliere ale acestei țări. Știm că SUA analizează opțiuni militare pentru oprirea ISIS și la nivel european am uh, livrat uh, în principal uh, ajutor umanitar în libia și am ajutat la procesul politic care să ducă la un acord. libienii vor să vadă speranță după cinci ani îngrozitori. doar un guvern de uniune poate stabiliza libia trebuie să ne asigurăm că, deși imperfect, acest acord Uh, este aprobată astfel încât situația Libiei să nu devină fără speranță. Uniunea Europeană trebuie să, să ofere în continuare ajutor de dezvoltare și ajutor umanitar și nu trebuie să permitem uh, uh, boicotarea procesului politic pentru că nu avem nevoie de un alt Gaddafi. Mulțumesc. Noi, doamna Jitnanska, un minut. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Líbia, krajina... Vă mulțumesc, domnule președinte Libia se află la o distanță de doar 300 de kilometri de granița de sud a Europei și la 5 ani după căderea regimului Gaddafi, țara s-a scufundat în haos. Avem nevoie cât mai repede de un guvern de Uniune Națională, pentru că dacă nu, um, există amenințarea ca Daesh să controleze această țară. Deja Daesh atacă rafinării de petrol și uh, se radicalizează și mai mult. Libia a devenit uh, terenul unde se face trafic cu arme ilegale și locul de unde uh, mulți imigranți încearcă să ajungă în Europa. Asistăm la tot mai multe încălcări ale drepturilor omului, sute de mii de refugiați trăiesc în condiții groaznice. Drept urmare, Libia are nevoie astăzi de o viziune clară din partea elitei politice și Europa trebuie să ofere asistență umanitară Libiei direcția în care se îndreaptă Libia va depinde de Europa și va influența și soarta Europei. Thank you, Mr. President. After... Mulțumesc, domnule președinte. Libia este o țară învecinată, iar situația este extrem de dramatică, pentru că este un vid politic care este exploatat de ISIS și de alte forțe extremiste iar prezența crescândă și influența lor se răspundește și la țările vecine, cum ar fi Egiptul, Tunisia, în Sahel și chiar și în Europa. Pe, cealaltă, pe celălalt mal al Mediteranei sunt vreo 300 de mii de luptători ISIS uh, care atacă aceste instalațiile petroliere din Libia. Ar trebui ca toate eforturile politice să se concentreze pe ajutorul umanitar, așa cum s-a stabilit în acordul din decembrie anul trecut și pe Guvernul de Unitate Națională. Dar dacă va da greș, ar trebui să ne gândim la alta posibilitate. O intervenție militară de către forțele internaționale susținute de ONU pentru a preveni preluarea Libiei de către ISIS, care este în vecinul nostru. Mulțumesc! Mike. It is, yes, works. Okay, thank you. Nu, micro, microfonul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Săptămâna trecută, Guvernul Național de Unitate nu a fost uh, format și acest uh, lucru este o veste uh, foarte tristă. Absența unui guvern legitim destabilizează întreaga zonă și înrăutățește situația umanitară a populației precum și destabilizează puternic țările vecine, în special Tunisia și Egipt. Uh, pentru că aici deja avem un teren fertil pentru uh, teroriști care duc la uh, ISIS. Impactul operațiunilor UE împotriva traficanților va fi limitat. Doar un guvern legitim ar putea permite navelor UE să intre în apele sale teritoriale. Tocmai de aceea solicit comunității internaționale și UE să facă tot posibilul pentru a stabiliza această țară. Trecem acum la procedura Catch the Eye și vă anunț că avem uh, cinci colegi. Uh, așa că am să dau cuvântul pentru început domnului Pospișil. Un minut pane předsedající eh, já jsem pozorně poslouchal debatu. domnule președinte am ascultat cu mare atenție această dezbatere și sunt eh, de acord cu analizele efectuate de colegii noștri. Situația este una disparată, într-adevăr, și Uniunea se, eh, trebuie să se aștepte la alte valori de, de migranți Aș dori să mai menționez un lucru care nu a fost uh, menționat, care reprezintă o amenințare pentru noi și anume cazurile de răpire a cetățenilor europeni pe teritoriul Libiei. Aș dori să spun reprezentanților Consiliului și Comisiei că un resortisant ceh a fost răpit în martie 2015, Pavel Hruza, un cetățean care lucra pentru o companie petrolieră, a fost răpit de, uh, și a fost uh, ținut mai mult de un an de organizația teroristă. Sper că veți ține cont de această informație în momentul în care veți negocia cu diferite grupuri, pentru că această amenințare continuă. Minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Situația economică și socială din Libia este foarte dificilă pentru populația locală. Vedem că um, infrastructura petrolieră este atacată în mod uh, repetat. 80% din produsul intern uh, brut al Libiei depinde de acest sector. De curând, mai mulți teroriști din partul uh, Daesh și-a extins influența în Libia după căderea regimului Gaddafi au fost bombardate porturi și, după cum am spus, instalații petroliere, bombardamente care au dus la apariția unor incendii de mari uh, proporții. Și în urma acestei situații, mii de oameni sunt, sunt nevoiți să-și părăsească țara, ceea ce conduce la sporirea fluxului migratoriu. Deci este evident că toate statele Uniunii Europene trebuie să facă ceva pentru a pune capăt acestor încălcări ale drepturilor omului. Drepturile omului nu sunt respectate și, în plus, Trebuie să vedem care sunt și acțiunile turce care sprijină teroriștii din Libia. Domnul Cici. Hvala lijepo, predsjedavajući. Kada sam prvi puta govorio o Libiji... Mulțumesc, domnule președinte. Când am venit în acest parlament, am, m-am gândit că nu vrem, îl vrem pe Gaddafi, pe dictator, că știm ce vrem, că vrem o Libia democratică, dar nu știm cum. Chiar știm ce vrem, chiar știm cum vrem să ajungem la acel rezultat, cum o să atingem acel rezultat, pentru că este de necrezut că câteva zeci de mii de luptători mercenari creează o asemenea problemă uh, în zona vecinătății sudice. Destabilizarea asta este ceva ce nu putem face față și uneori în trecut am fi putut să distrugem o asemenea țară care ar fi fost condusă de Gaddafi. Este de necrezut că Uniunea Europeană nu are forța diplomatică necesară să facă față situației. Avem nevoie de măsuri urgente pentru că toate problemele vin prin Libia. Mulțumesc. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Já bych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 o să dăm din nou greș dacă părăsim Libia și o lăsăm uh, singură acum. Cea mai mare concentrare de arme pare să fie pe teritoriul libian în acest moment și ar trebui să găsim soluții diferite pentru formarea unui guvern de Uniune Națională. Am auzit multe propuneri în această discuție, în această seară. Cred că uh, Uniunea Europeană și reprezentanții Consiliului ar trebui să joace un rol major aici, deși unii încearcă să lase Libia singură. un minut. Vă mulțumesc. Sprijinirea în, uh, cu mijloace militare a înlăturării regimului Gaddafi nu a fost urmată de Uh, asistență umanitară oferită Libiei, în, ciud, în ciuda faptului că această țară a fost uh, condusă timp de 42 ani de un singur dictator. La patru ani după înlăturarea lui Gaddafi, după război civil, nu trebuie să ne mire că Daesh uh, se consolidează tot mai mult. Este un, o grupare teroristă care și-a extins tentaculele într-o țară în care, în care nu există autorități naționale puternice și în acest moment cred că ar trebui să oferim toată asistența necesară financiară, politică, pentru a putea permite crearea unui guvern de Uniune Națională funcțional și a unui stat suficient de puternic care să facă față răspândirii cancerului reprezentat de Daesh. Mulțumesc! Cu aceasta am încheiat procedura și îl rog acum pe domnul ministru kunders să ia cuvântul. Uh, uh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru această dezbatere interesantă și pentru contribuțiile dumneavoastră importante. Cred că cu toții stăm de acord și iau cuvântul acum în numele înaltei reprezentante. Cu toții stăm de acord că Libia este deosebit de importantă pentru politica noastră comună de securitate și externă. Libia este apropiată, este învecinată cu uh, Tunisia și uh, Egipt, este învecinată cu Mali și cu Niger și sunt de acord cu cei care au afirmat că um, prezența Daesh în Libia devine un risc tot mai important. Suntem cu toții de acord de asemenea că procesul politic, deși avansează, nu avansează suficient de repede. Se confruntă cu noi obstacole și noile autorități sunt într-o situație fragilă și trebuie să se bucure de sprijinul nostru. Cred că cu toții suntem de acord și așa am înțeles eu dezbaterile la care am asistat că Uniunea Europeană se confruntă și ea cu amenințări grave datorită proximității față de Libia. Daesh reprezintă o amenințare tot mai mare pentru industria petrolieră din uh, Libia și că această amenințare uh, face ca găsirea unei soluții politice să fie și mai uh, urgentă. Economia din uh, Uh, Libia și, social, și uh, dimensiunea socială sunt amenințate. În plus, trebuie să facem față uh, traficanților și să controlăm fluxurile migratorii. Este important de asemenea să spunem că știm cu toții că o, o soluție reală în fața acestor mari probleme ar fi un guvern libian care să uh, lucreze în interesul tuturor cetățenilor Libiei și care să se bucură de întregul sprijin al comunității internaționale. Este însă o asemenea soluție posibilă dacă ne gândim la toate entitățile politice care există, la numeroasele miliții uh, active, la prezența Daesh în Libia. Va fi posibil să se ajungă la un compromis? Nu va fi deloc ușor, Uh, însă nu avem nicio îndoială că majoritatea cetățenilor din Libia nu sunt radicalizați, că nu sprijină Daesh sub nicio formă. Noile autorități formate în Libia reprezintă o majoritate relativ moderată și noi avem obligația de a le sprijini tocmai din aceste motive. Uniunea Europeană va face tot ceea ce este în putință pentru a contribui la aceste eforturi, pentru a se asigura că Libia va deveni o țară mai uh, sigură și mai puternică după acești cinci ani de război civil. Este important să spunem și acest lucru și înțeleg uh, motivele pe care mulți dintre dumneavoastră le aveți când vă referiți la necesitatea de a avea un plan de urgență. Însă, în situația în care ne aflăm acum, guvernul, noul guvern din Libia trebuie să fie acceptat de toți actorii din Libia, pentru că aceasta este singura uh, opțiune care împiedică colapsul total al acestui stat. Nu cred că dau dovadă de, na- de uh, naivitate și dacă am luat-o pe altă cale, nu cred că ar fi o legere prea înțeleaptă. Este important să spunem că suntem dispuși nu doar să, sprijin, să sprijinim procesul de negociere pe care îl sprijinim de, alt, de altfel, eu lucrez îndeaproape cu Martin uh, a cărui activitate cred că ar trebui să fie apreciată. Dumnealui, în decembrie, într-o situație foarte complicată, a avut în mod imediat inițiativa de a discuta cu toate părțile importante din țară, cu autoritățile locale, pentru că este important ca în Libia să se lucreze pe fronturi diferite. Dumnealui cunoaște foarte bine regiunea, știe cum se poartă negocieri, însă trebuie să îl sprijinim pentru că reprezentantul special al ONU nu poate să rezolve singur situația. Are nevoie de sprijinul comunității internaționale a Uniunii Europene, de sprijinul membrilor Consiliului de Securitate din New York. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit și la problema crizei umanitare. Este o temă foarte importantă pentru că într-o situație de securitate atât de fragilă, ce se întâmplă întotdeauna este că victimele devin cetățenii uh, și ei plătesc prețul acestei crize. Și trebuie să ne asigurăm că ajutorul umanitar va ajunge la cei care au nevoie. Chiar dacă acest lucru este o provocare, Comisia Europeană rămâne cel mai important uh, donator de asistență umanitară în uh, Libia și instrumentele care sunt la dispoziția Comisiei au fost revizuite pentru a oferi această asistență într-un mod cât mai eficace cu putință. Asta nu înseamnă că acest, asist, acest ajutor ajunge la toți cei care au nevoie de el, însă Uniunea Europeană rămâne un actor important pe acest teren. Aș dori să mă refer și la problema încălcării drepturilor omului. Lucrând la obținerea unei soluții politice, am înțeles cât de grave sunt încălcările drepturilor, drepturilor omului în Libia. Număr mare de miliții sunt active în uh, Libia și abuzează de drepturile uh, cetățenilor libieni și este important să facem tot ceea ce putem pentru a îmbunătăți situația și nu am nicio îndoială că acest lucru este posibil doar dacă se vor înregistra progrese legate de uh, formarea noului uh, guvern, câți membri urmează să facă parte din noul uh, guvern. Nu aș dori să intru acum în toate aceste detalii, însă a, a fost organizată o misiune în Uniunea Europeană privind situația drepturilor omului. Pentru a înțelege exact ce se întâmplă, suntem activi și în uh, domeniul mass, uh, mass media, pregătim uh, oamenii pentru a ne asigura că asemenea încălcări sunt uh, uh, raportate. Există și anumite programe dedicate perioadei de tranziție și dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș încheia intervenția mea cu aceste cuvinte. Înțeleg că există un sprijin important și în Parlamentul European de a continua să depunem eforturi fără niciun fel de naivitate, însă trebuie să înțelegem că uh, ca întotdeauna o soluție politică este soluția cea mai uh, eficace în Libia nu se va transforma în, peste câțiva ani într-o nouă Danemarca sau într-un alt stat uh, democratic european, însă trebuie să continue aceste eforturi pentru a putea face amenințării de da-, Daesh și altor extremiști. Um, am primit opt propuneri de rezoluție care au fost depuse pe baza declarației. Dezbaterea este închisă și votarea, după cum știți, va avea loc mâine.